Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere, a trebuit să mai discutăm puțin uh, pe hol despre observarea alegerilor din Ucraina și Georgia, iar secretarii generali au stabilit la conferința președintelor să trimită un număr mai mic de observatori decât stabiliserăm inițial și de aceea a trebuit să mai discutăm cu unii și cu alții astfel încât să găsim un compromis bun. Sper că vor funcționa lucrurile conform celor stabilite de conferința președinților, astfel încât discuțiile din această dimineață să uh, fi meritate a fi purtate. Declar uh, reuniunea noastră deschisă. Există propuneri pentru ordinea de zi. Nu este cazul. Uh, comunicările tocmai le-am făcut cele șapte procese verbale, cine le-a citit uh, ar putea să își exprime obiecțiile dacă dorește. Se pare că toată lumea este de acord sau nimeni nu le-a citit. Așadar, trecem la punctul 4 uh, de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu Filippo Grandi, comisar general la UNRWA. Mă bucur foarte mult să vă avem alături. Am mai discutat uh, bilateral și cred că tocmai în această perioadă activitatea noastră este foarte importantă. Este important ceea ce se întâmplă în contextul uh, mișcării refugiaților în întreaga regiune și Sigur că veștile rele pe care le-am primit în ultima vreme din Siria joacă de asemenea un rol important și aceasta cu siguranță vă influențează și vă va influența și activitatea dumneavoastră. Poate puteți să ne prezentați o imagine de ansamblu și asupra evoluțiilor legate de acestea. 200.000 de, mii de uh, refugiați din Siria ar fi ajuns în Iordania, este cifra pe care am auzit-o ieri, și alții ar fi ajuns în Turcia, iar la graniță așteaptă alte câteva mii care, cărora nu le este permis accesul la frontieră. Am vrea să știm uh, care este mișcarea și în direcția Libanului în acest context și ce înseamnă acest lucru pentru noua ordine etnică. Pentru că, iată, vorbim aici despre o diversitate de grupări uh, etnice care trăiesc într-o țară precum Siria și într-o asemenea situație catastrofală, uh, când toată lumea se teme pentru viața sa, um, ordinea trebuie să fie restabilită. Sigur că se poate ajunge și la uh, situații și mai dezastruoase. Într-o asemenea situație, eu personal trebuie să spun că sunt șocat de posibilitățile noastre limitate în calitate de politicieni. Nu putem să curmăm această suferință. Și iată, o vedem, dar nu știm cum să o soluționăm. Este o chestiune care ne apasă și mă bucur, domnule Grandi, că sunteți alături de noi. Este o atmosferă neplăcută, dar sunt sigur că dumneavoastră, prin activitatea dumneavoastră, vă asigurați ca um, vă asigurați că situația se îmbunătățește și faceți tot ceea ce este posibil. Uh, vă mulțumim că ați venit și că ne prezentați perspectiva dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. I'm afraid that... Mulțumesc, domnule președinte. Mi-e teamă că ceea ce doresc să împărtășesc cu dumneavoastră nu vă va uh, îmbunătăți starea de spirit. Am fost aici uh, ultima dată la un briefing al acestei comisii, acum un an, și cred că Comisarul general al UNRWA este obișnuit să discută cu oamenii despre cauze pierdute, cauze uitate. Din păcate, de la ultima întâlnire cu dumneavoastră, trebuie să spun că cauza refugiaților palestinieni a devenit și mai mult uitată. A fost uitată și mai mult și uh, marginalizată într-un context regional foarte dificil, la care a făcut mențiune și domnul președinte. Punctul principal uh, asupra căruia mă voi concentra va fi să subliniez, poate mai mult decât am făcut-o în trecut, faptul că refugiații palestinieni, 5 milioane dintre ei în Orientul Mijlociu, sunt blocați fizic în uh, zone precum Gaza sau tot mai mult în uh, țări precum Siria și sunt blocați din punct de vedere politic, într-un proces care pare să nu se îndrepte către nicăieri. Acestea probabil că nu sunt cele mai uh, întunecate zile pentru palestinieni în ultimii uh, ani, însă cu siguranță în istoria recentă uh, în care situația lor a fost uh, mai stagnantă din punct de vedere politic, acestea sunt cele mai rele zile, pentru că nu există niciun fel de mișcare în procesul de pace în Orientul Mijlociu, nu există niciun fel de mișcare în ceea ce privește recunoașterea statului palestinian, cel puțin nu până acum, nu există niciun fel de mișcare la nivel intern în ceea ce privește dinamica politică între cele două grupuri politice palestiniene importante. Dacă ar fi să fiți palestinian în ziua de astăzi, ar trebui să vă uitați în jur și ați constata puține perspective referitoare la un viitor mai bun, fie că este vorba despre aspecte materiale sau politice. Iar comunitatea internațională pare să fie satisfăcută cu ceea ce continuăm să definim în continuare în mod greșit. Status quo-ul, conflictului israelo-palestinian, un status quo care, dacă ești palestinian și locuiești într-un loc precum Cisjordania, nu este un status quo în sine, pentru că drepturile tale, proprie, dreptul la proprietate, accesul uh, la servicii, se erodează tot mai mult zi cu zi. Și asta nu pot eu să numesc un status quo. Și în timp ce această stagnare împresoară palestinienii, și refugiații palestinieni în mod particular, um, Zona este caracterizată printr-o dinamică. Există anumite aspecte pozitive, altele negative și altele tragice, așa cum se întâmplă în Siria. Acum un an, când ne-am întâlnit, uh, erau multe semne de speranță, care erau uh, transmise de mișcările care aveau loc în Orientul Mijlociu. Situația din Siria, care a fost menționată la început, ne îngrijorează însă tot mai mult și transmite semne negative. Face trimitere către evoluții negative. În Orientul Mijlociu uh, trăiesc persoane vulnerabile, iar refugiații palestinieni după 60 de ani rămân vulnerabili. Iar dacă ar fi să trăim în această zonă, ar însemna să fim expuși la situații de violență și instabilitate, situații care acum devin tot mai clare în uh, zonele din Orientul Mijlociu în care trăiesc palestinienii și refugiații palestinieni. Acest lucru li s-a întâmplat refugiaților palestinieni de multe ori în ultimii 60 de ani. Gândiți-vă la războiul civil din Liban, gândiți-vă la um, septembrie negru din Iordania, la primul război din Golf de asemenea. Și același lucru se repetă astăzi, odată cu conflictul din Siria. Aș dori să uh, vă vorbesc despre un număr de situații, pe scurt, care, din punctul meu de vedere, simbolizează marginalizarea și stagnarea care afectează palestinienii în prezent în Orientul Mijlociu. Permiteți-mi să încep cu Gaza. Mulți dintre dumneavoastră au fost acolo și înțeleg că mulți uh, vor merge într-acolo în curând. Mă bucur să aud acest lucru. Cred că Gaza este, din păcate, deja o criză uitată. Vă voi transmite faptul că Gaza este poate simbolul care arată cât de uh, puțin uh, li se acordă atenție la nivel internațional palestinienilor. Acum trei ani, noi, la UNRWA, nu am știut cum să absorbim contribuția financiară și expresia sprijinului pe care îl primeam din partea tuturor părților comunității internaționale care doreau să ajute palestinienii din Gaza, inclusiv un milion de refugiați care trăiau acolo. În prezent, cu situația care nu s-a schimbat în mod fundamental, ne luptăm să finanțăm cele mai rudimentare programe pentru persoane, cum ar fi ajutor alimentar sau alte forme de asistență primară, care este absolut necesară în cazul unor persoane care suferă în urma blocadei. Poate că ați auzit în trecut, cei care um, sunteți familiarizați cu acest lucru, că obișnuiam să avem un program uh, grozav în Gaza, care se chema Summer Games, oferit uh, pe cursul verii, activități recreaționale și educaționale um, pentru 250.000 de copii. A trebuit să tăiem acest program anul acesta pentru că a trebuit să alegem între a oferi mâncare sau jocuri de vară. Și am fost nevoie să alegem pentru uh, să alegem uh, mâncarea, chiar dacă nici acest ajutor uh, alimentar nu a fost nu ar fi fost sigur. De aceea vă, consiliez pe, vă, vă sfătuiesc pe toți cei care veți vizita Gaza să citiți acest raport scurt, dar foarte interesant, care se cheamă Gaza în 2020. Este un raport care a fost emis acum uh, câteva zile de Națiunile Unite, incluzând UNRWA, și care reprezintă o proiecție a ceea ce va fi Gaza în câțiva ani nu este o lectură plăcută, trebuie să vă avertizez. Analizează în special cele 3-4 zone care continuă să fie afectate de o blocadă care nu a fost ridicată. Economia, în special, infrastructura, calitatea apei și posibilitatea oamenilor de a se mișca liber, de a circula liber uh, înspre fâșia Gaza și dinspre ea. Acum câteva zile, poate ați auzit, un tânăr palestinian și-a dat foc. Este primul astfel de exemplu al unei acțiuni simbolice uh, care a devenit o acțiune simbolică în lumea arabă, pentru că acest gest a fost un gest de disperare, disperare cauzată de uh, situația sa și a familiei sale. Din păcate, a fost urmat de alte două persoane. Uh, din fericire, acestea nu au murit. Acestea alte două acțiuni au avut loc în Cisjordania. Au existat multe așteptări în Gaza cu referire la la situația din Egipt, care urma să se schimbe și în ideea că s-ar schimba și situația în fâșia Gaza. Se spera că acest lucru se va schimba pe viitor. Egiptul însă se concentrează asupra situației de tranziție complexă, internă, iar Gaza nu a reprezentat uh, încă o prioritate pentru Egipt. Poate că aceasta este direcția în care trebuie să ne uităm pentru sprijin în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de trai, dar și în ceea ce privește promovarea reconcilierii politice. Cele două mari provocări pentru Gaza în prezent. Sigur că sărăcia persistentă, marginalizarea fâșiei Gaza, înseamnă că acele grupuri care există în Gaza, care trăiesc acolo și care uh, profită de uh, această situație uh, au o marjă de mișcare destul de mare. Privim condamnările cu mare îngrijorare și actele de violență, precum uh, rachetele care sunt uh, degajate din Gaza către alte zone, dar blocada pe termen lung nu protejează interesele de securitate ale țării în regiune, um, mai ales în contextul uh, relațiilor cu Israelul și Egiptul. Vă rog să nu uitați că Gaza continuă să se bazeze pe o economie care nu se bazează nici pe uh, contrafaceri, dar și pe o economie care este susținută de subvenții, subvenții din partea comunității internaționale. Și o astfel de economie nu este durabilă pe termen lung. Aceasta spune raportul Gaza 2020. Vreau să subliniez încă o dată că faptul că UNRWA în prezent se confruntă cu dificultăți în continuarea desfășurării programelor sale în Gaza, aruncă o umbră suplimentară în contextul instabilității acestei zone în care trăiesc 1,5 milioane mm, de cetățeni la Marea Mediterană. UNRWA susține două treimi din populație prin programele sale sociale. Vă rog să nu uitați acest lucru. Deci, uh, este un semnal de alarmă puternic în ceea ce privește viitorul acestui loc foarte important în vecinătatea noastră sugerez ca Cisjordania, cealaltă parte a teritoriului palestinian ocupat, acesta este un simbol al modului în care status quo-ul nu reprezintă un status quo. Permiteți-mi să repet acest lucru. Aranjamentele coloniile, îmi cer scuze, care um, sunt ilegale, inclusiv cele din uh, Ierusalimul de Est, uh, continuă să avanseze. Vin coloniști uh, din mișcările migraționiste. Acum câteva zile s-a făcut un pas într-o anumită direcție, o direcție bună, dar din păcate se fac mult mai mulți pași în direcția opusă, o direcție negativă. Coloniștii au devenit tot mai agresivi iar eu sunt uh, responsabil pentru siguranța Națiunilor Unite în uh, Cisjordania, Gaza și în prezent violența coloniștilor mi se pare una dintre provocările cele mai importante uh, chiar și pentru noi. Demolările caselor palestinienilor continuă fără oprire. Am considerat că în primele 8 luni din anul 2012, demolările au crescut cu 15% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut și cu 62% uh, în comparație cu aceeași perioadă din anul 2010. Presiunea um, este cât se poate de intensă în zona maritimă și în uh, Ierusalimul de Est, cu o separare tot mai mare a palestinierilor din zonele acelea față de rest și cu tot mai multe dificultăți pentru palestinienii de acolo, inclusiv 750.000 de palestinieni care uh, au dificultăți în a duce o viață normală, a avea acces la servicii, a avea acces la uh, religie și așa mai departe. Uh, Permiteți-mi să fiu sincer, așa cum am fost cu toți interlocutorii din instituțiile europene în ultimele zile cu care m-am întâlnit la Consiliu și la Comisie, precum și la Parlament. Apreciem, uh, îi apreciem foarte mult pe cei care lucrează în teren, apreciem uh, declarațiile puternice care au fost făcute din par- de, de către instituțiile europene pentru a prezenta situația, pentru a exprima îngrijorarea și pentru a solicita respectarea statului de drept. Din păcate, trebuie să vă spun că dacă declarațiile continuă să fie goale de o acțiune politică autentică, credibilitatea acestor uh, declarații va scădea în curând. Trebuie să solicităm ca statul de drept să fie aplicat. Acest lucru este valabil și pentru colonii, și pentru uh, demolări, pentru actele de violență. Permiteți-mi să împărtășesc apelul pe care l-am făcut de multe ori, inclusiv uh, cel făcut de domnul prim-ministru Fayad aici. Uh, este necesar să se investească în proiecte, în uh, soluții politice care sunt în uh, desfășurare, în proiecte care să fie desfășurate în zone în care palestinienii sunt sub presiune în uh, Ierusalimul de Est și în alte zone. Acest lucru este valabil uh, și pentru zonele în care se găsesc refugiați palestinieni. Și a treia situație pe care doresc să o semnalizez este, sigur, situația din Siria. Siria, din punctul meu de vedere, simbolizează vulnerabilitatea care continuă să existe în rândul refugiaților palestinieni de mai bine de 60 de ani după ce a început exilul lor. O vulnerabilitate care, sigur, în acest caz este împărtășită de milioane de sirieni și de alți refugiați care uh, trăiesc în Siria, în particular uh, irachieni, mulți uh, civili, afectați de un conflict care nu cunoaște limite în ceea ce privește violența, uh, domeniul de aplicare în toate părțile țării și la toate nivelurile afectează viața oamenilor. Ultima dată, când am fost la Damasc, uh, a fost la sfârșitul lunii iunie. Este o țară pe care o cunosc foarte bine, am fost de multe ore acolo și uh, trebuie să spun că a fost devastator pentru mine să observ că uh, într-un interval de câteva luni, acea țară s-a transformat foarte rapid într-o, într-un stat de război și a fost devastator pentru mine să observ cât de multe persoane, fie că este vorba de refugiați sau sirieni, se uh, temeau foarte tare. Cele mai dese comentarii pe care le-am auzit din partea persoanelor din Siria a fost că plecăm de acasă dimineața, mergem la lucru, este vorba de cei care încă au un loc de muncă, mergem să ne uh, ducem copiii la școală, dar nu știm cu cine ne vom întâlni la colțul străzii. Dacă vor fi soldați uh, din partea armatei guvernului, vor fi milițieni care sprijină guvernul, vor fi alte miliții care se opun guvernului, iar uh, amenințările pentru uh, toți cetățenii din aceste grupuri sunt îngrozitoare. Acești oameni se tem să fie uh, jefuiți, răpiți sau chiar asasinați. Este această anarhie, o anarhie care nu are perspectiva niciunui viitor, care îi sperie cel mai mult pe cetățeni. Haideți să ne gândim puțin la palestinienii din Siria puțini uh, apreciază dimensiunea prezenței lor acolo. Este însă o minoritate considerabilă. Ei trăiesc mai ales în jurul centrelor urbane, o mare majoritate în Damasc, dar și în alte centre urbane, care reprezintă un centru al conflictului peste tot în țara respectivă. Timp de decenii, Refugiații pal palestinieni, la fel ca și alți refugiați, au fost bun, bineveniți în Siria, li s-a oferit uh, protecție și acces la servicii. Era unul dintre locurile cele mai stabile în care puteau să trăiască refugiații palestinieni. În prima etapă a conflictului, până acum câteva luni, palestinienii au reușit să se mențină pe marginea acestui conflict uh, teribil președintele Abbas uh, a transmis mesaje foarte puternice rugându-i pe palestinieni să nu se implice de nicio parte a conflictului. Problema, la fel ca pentru toți ceilalți oameni uh, din Siria, pentru acești refugiați este faptul că conflictul este peste tot, este prea intens pentru a nu afecta pe toată lumea din Siria, inclusiv pe palestinieni, un grup foarte sensibil. Considerăm astăzi că aproximativ jumătate din cei 500 de mii de palestinieni din Siria, am făcut o uh, analiză de, destul de detaliată, e bine, jumătate sunt afectați uh, de conflict. Și proporția sirienilor este și mai mare, proporția afect, celor afectați de conflict. Ce înseamnă asta? În primul rând înseamnă probleme de securitate, ceea ce înseamnă că trebuie să pleci de unde ești. Nu uitați că există mulți refugiați în țările vecine, însă există și mai mulți oameni care sunt refugiați în interiorul țării. Nu știm câți au plecat de la ei de acasă, este uh, ceva foarte dificil de evaluat. Ei se mută înspre locuri mai sigure, înspre um, clădiri publice sau uh, merg la familie uh, unde au rude uh, dacă consideră că acolo sunt mai siguri. Există o criză de sănătate de asemenea și de îngrijiri de sănătate. Cei care se mută au nevoie de asistență medicală suplimentară și o pot pierde dacă uh, se mută din locuri în care au acces la această asistență medicală. Dar, în primul și în primul rând, există o criză a sărăciei. Uh, economia siriană se bazează pe mici întreprinderi, dintre care majoritatea se închid am văzut o statistică ieri că în Alepo 75% din micile întreprinderi se închid și sunt întreprinderile care oferă cele mai multe locuri de muncă pentru sirieni și pentru palestinieni și alți refugiați. Există o criză a sărăciei care nu poate fi uh, acum uh, abordată decât oferind uh, alimente și uh, bani pentru a stabiliza situația cea mai gravă situație este securitatea. Asta nu putem face noi, agențiile umanitare, însă pentru alimente, um, adăpost, um, bani, noi putem încă ajuta, încă suntem acolo. 3.000 uh, de persoane avem la fața locului, toate agențiile ONU cooperează la fața locului și reușesc să ofere asistență celor din Siria. Ceea ce au nevoie însă Uh, aceste persoane sunt resursele și astea lipsesc. Resurse, uh, resursele pentru toți cei care lucrează pe teren au fost limitate. Să mă refer și la țările din vecinătate. Criza siriană a avut un impact uh, foarte mare asupra tuturor țărilor vecine, plus asupra Irakului să vă dau un exemplu foarte interesant din uh, Irak. Am să vă explic cât de gravă este situația. Poate țineți minte că în ultimii ani palestinienii din Irak uh, o duceau atât de greu încât se mutau în Iordania și în Siria pentru a se refugia, practic. Ei, ei acum se întorc pentru că situația din Irak este mult mai bună decât cea din Siria acum. Însă, țările uh, cele, mai ma- cele mai afectate de, uh, de fluxurile de refugiați sunt uh, Iordania și Libanul. Nu uh, n-am să vă dau cifre pentru că sunt foarte controversate, însă pot să vă spun că refugiații palestinieni sunt puțini, aproximativ 4.000 de care știm noi, care s-au dus în Liban și poate 1.000 aproximativ care Uh, s-au refugiat în Iordania. Punctul critic aici, asta se referă la toți refugiații care merg în țări vecine, dar mai ales la, la palestinieni, e bine, aspectul critic este că merg în țări în care echilibrele interne sunt foarte fragile, chiar înainte de această criză, și în țări în care mai ales palestinienii uh, sunt un element uh, foarte complex al, um, al structurii naționale. Uh, Uh, iar uh, fluxuri suplimentare de palestinieni nu fac decât să creeze o situație și mai complexă. Uh, bineînțeles, asta în contextul zecilor de mii de sirieni care sunt și ei refugiați și care sunt și ei o povară pentru aceste societăți am făcut apel la dumneavoastră pentru asistență suplimentară pentru operațiile umanitare din interiorul Siriei. Ei bine, acum fac apel la dumneavoastră să nu uităm nici nevoia de a sprijini țările vecine uh, în, uh, în efortul lor de a, uh, de a sprijini refugiații. Să-i sprijinim, să sprijinim așadar Iordania, Libanul, dar în același timp să ținem uh, granițele deschise pentru că uh, dacă oamenii um, se refugiază și uh, fug de teamă, trebuie să uh, fie sprijiniți. În câteva zile vom face un apel revizuit pentru sprijin în Siria și în țările vecine, celelalte agenții vor face același lucru pentru mandatele lor. Am avut discuții excelente la Bruxelles, cu ECO, cu uh, Uh, comisarul Gheorghev și uh, sunt convins că ne vom bucura de sprijinul uh, Uniunii Europene. Încă un punct înainte de a încheia. Nu uitați că în miezul acestei crize Uh, UNRWA trebuie în fiecare zi să-și continue munca de bază, să ducă uh, copii la școală, un sistem de sănătate pentru 5 milioane de persoane și alte activități so- sociale. De mai multe ori în această comisie am spus asta și mă tem că trebuie să o spun din nou. Uh, avem prea puține resurse, în ciuda unui sprijin european excelent, ne lipsesc aproximativ 40 de milioane de euro o cifră mică comparată cu cifrele cu care aveți de-a face dumneavoastră aici. Însă pentru noi este o cifră care valorează miliarde, pentru că trebuie să găsim acești bani până la sfârșitul anului într-o situație economică atât de complicată. Am depus cereri la comisie și am avut discuții pozitive. Comisia încearcă să găsească fonduri suplimentare anul acesta. Am să vă rog să sprijiniți eforturile noastre în acest sens. Știu că în urma acestei um, sesiuni veți avea o sesiune de vot în care veți analiza chestiuni uh, de buget. Aș vrea să vă rog să, țineți în, să luați uh, în considerare nevoia de a uh, Um, finanța autoritatea palestiniană, dar și UNRWA. Um, știți că um, uh, avem aceeași linie bugetară. Nu pot decât să vă spun că anul acesta și anul viitor nevoile noastre sunt foarte acute. În zilele de... în perioada actuală vorbesc foarte mult cu, politic, mult cu politicieni și am spus domnului președinte ieri că întotdeauna mă îngrijorează când politicienii vorbesc prea mult despre asistență umanitară. Ne bucură că sprijiniți ajutorul umanitar și vă rog să continuați să faceți asta, chiar să faceți mai mult dacă puteți. Dar vă rog, dumneavoastră, politicienii, trebuie să vă concentrați asupra locurilor în care este esențial să uh, acționezi și anume să se rezolve situația politică și anume uh, conflictul israelo-palestinian. Mulțumesc, domnule președinte. Iată un, uh, o intervenție uh, plină de informații, avem o serie întreagă de intervenții, însă mai avem numai un sfert de oră pentru că trebuie să începem la timp cu voturile. Avem șase persoane înscrise la cuvânt. Am să vă rog să fiți succinți. Am să dau cuvântul șefilor de delegații pentru două minute și ceilalți timp de un minut. Sunteți de acord cu toții? Doamna Costello, întâi, um, care este um, președinta delegației um, de resort. Doamna Costello. Thank you very much, Chairperson. Vă mulțumesc domnule președinte, și mulțumesc uh, și uh, domnului Grandi pentru prezentarea dumnealui. Vă mulțumesc că ați venit la Parlamentul European și ne-ați dat atât de multe detalii despre munca organizației dumneavoastră, o muncă care este uh, vitală. Așa cum a spus și domnul președinte, am aflat deosebit de multe informații datorită prezentării dumneavoastră despre situația politică din Orientul Mijlociu în momentul de față și ne-ați vorbit și de situația din uh, fâșia uh, Gaza și ne-ați mai spus că urmează să vă deplasați din nou la fața locului la sfârșitul lunii uh, octombrie. Știm că ieri a avut loc o întâlnire cu ambasadorul american din regiune care ne-a zugrăvit și el o, o, un tablou deosebit de pesimist al uh, a ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza. Toată lumea spune că statul quo nu mai poate să uh, dureze, nu mai poate să fie menținut. Nimic nu se schimbă, nu putem să înregistrăm niciun fel de progres, din potrivă, uh, situația se deteriorează. Această soluție a două state vecine și care uh, trăiesc în bune relații de vecinătate, pe care toată lumea o sprijinea, pare a fi un obiectiv de neatins și există teama și îngrijorarea că, din cauza ultimelor evenimente din Orientul Mijlociu, palestinienii vor avea și mai mult de suferit și chestiunea uh, uh refugiaților palestinieni, așa cum spuneați dumneavoastră, a fost practic pierdută din vedere. Există mai multe aspecte pe care aș dori să le abordez aici. De exemplu, faptul că se continuă uh, politica de colonizare, faptul că și beduini acum au de suferit, se continuă politica de uh, demolări și, în general, o politică de violențe. Practic, două minute nu sunt suficiente ca să uh, le enumăr pe toate. Eu însă am uh, vizitat Ierusalimul de Est și am văzut uh, cu proprii mei ochi ce se întâmplă acolo. Domnule Grandi, având în vedere munca uh, organizației ONU pentru refugiații palestinieni, ne întrebăm cum, cum va arăta viitorul, pentru că organizația dumneavoastră se ocupă acum de mai multe decenii de refugiații palestinieni. Practic, unii au ajuns la a treia sau a patra generație, dar uh, cum pot să trăiască acești oameni atâta timp cât nu au dreptul la un statut, uneori nu au nici acte, dacă organizația dumneavoastră nu ar exista, nu ar exista niciun fel de servicii pentru această categorie de populație. Și eu cred că statele uh, europene, uh, pentru a nu-și pierde credibilitatea, ar trebui să continue să sprijine organizația de dumneavoastră. Și nu numai eu nu pot decât să-mi iau angajamentul că voi continua să acord atenție um, acestor subiecte. Și dacă există acțiuni concrete pe care le puteți face și vreți uh, și aveți nevoie de sprijinul nostru, vă-l pot uh, garanta, chiar dacă nu e vorba de sprijin financiar. Președintele întrerupe vorbitoarea spunându-i că și-a depășit timpul și că altfel celelalte persoane nu o să mai aibă timp să ia cuvântul. Domnul David acum are cuvântul. Vă mulțumesc, Filipo. Mă bucur că ai putut să fii prezent aici și îți mulțumesc pentru cele spuse. Nu are sens să mai repet laudele pe care oricine le-ar adresa la adresa organizației pe care o, um, a cărui comisar general ești. Eu aș vrea să spun un lucru. În ce privește um, fondurile pe care le primiți, donațiile, practic cine sunt principalii donatori? Aș vrea să știu concret câți bani primiți uh, și de la statele occidentale, de la uh, celelalte uh, state arabe și așa mai departe. Știu că nu este domeniul tău de responsabilitate, dar așa cum spuneai la sfârșitul intervenției tale, poate că ai putea să ne spui care este părerea ta despre situația politică din regiune uh, um, acum? Și pare rău dacă am pus mai multe întrebări într-una, spune vorbitorul. Doamna Muniz, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule grande. Grupul meu s-a angajat în favoarea finanțării adecvate a um, Palestinei și a procesului de pace din regiune și ar trebui ca Uniunea Europeană să poate să-și respecte angajamentele din declarația din septembrie 2011 și ne dorim ca uh, cele 300 de milioane de euro despre care era vorba în acea declarație să uh, vă parvină în mod uh, efectiv. Poate că ar fi bine și dacă Ehm, și în uh, situația economică din Europa uh, uh, s-ar îmbunătăți, ar fi mai bine pentru că știm că acum mai multe state europene sunt confruntate cu probleme. Mă gândesc la statul meu în Spania, unde știu că avem un deficit de um, um, avem dificultăți în a furniza cele 11-12 milioane de um, euro. Știm că cu acești bani dumneavoastră finanțați școli și alte instituții publice, dar dacă uh, continuăm să dăm bani și Israelul nu-și respectă propriile angajamente, atunci uh, um, degeaba trimitem aceste fonduri. Mulțumesc, care cuvântul domnul Weigel. Vă mulțumesc. Un minut nu este suficient pentru am cere scuze pentru faptul că nu vă acordăm suficientă atenție. Dacă v-am acorda mai mult timp, ar fi mult mai bine dumneavoastră și organizației dumneavoastră. Dumneavoastră aveți nevoie de mai mult sprijin, aveți nevoie de mai multe fonduri. Noi credem că finanțarea ar trebui să fie suficientă. Noi nu putem decât să vă promitem că vă vom sprijini solicitările, dar din păcate nu vă putem uh, promite că solicitările dumneavoastră de fonduri suplimentare vor fi și onorate pentru că este adevărat că noi nu trebuie numai să trimitem ajutor umanitar în regiune, trebuie să contribuim și la soluționarea conflictului. Uniunea Europeană uh, nu mai joacă rolul de lider în regiune pentru soluționarea conflictului, iar cei care o fac uh, par uh, să se mulțumească cu menținerea status quo-ului, dar așa ceva nu este acceptabil. Noi trebuie să denunțăm această stare de lucruri și Israelul ar trebui să accepte faptul că uh, e nevoie de pace în regiune și trebuie să poată să trăiască uh, în mod pașnic cu vecinii săi. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitoarea viitoare. Eu am mers uh, de mai multe ori uh, în fâșia Gaza și uh, în Cisjordania. Dumneavoastră descris foarte bine situația de la fața locului și știu că organizația dumneavoastră face multe lucruri pozitive, dar aș vrea să mai reamintesc un lucru. Această politică de distrugere ne costă foarte mult. Dintre 16 proiecte care au fost finanțate 2011, Uh, o mare parte au fost deja distruse de Israel. Ce sens are să plătim pentru niște uh, um, infrastructuri care apoi sunt distruse de către Israel? Recent, de asemenea, am hotărât, sau mai bine zis, anumiți colegi de aici au hotărât să consolideze schimburile comerciale cu Israelul, să refuze orice fel de sancțiune la adresa acestui stat. Acum că ne-ați dat o imagine atât de fidelă a realității de pe teren, sper că respectivii colegi și anumite grupuri politice își vor da seama că nu mai putem să continuăm să finanțăm ad vitam aeternem uh, uh, aceste uh, teritorii atâta timp cât uh, ceea ce se construiește azi este demolat mâine. Avem nevoie de un răspuns de natură politică. Oricum, în regiune uh, nimeni nu ne uh, respectă pentru că nu ne asumăm uh, cu adevărat responsabilitățile. În 2006 am organizat uh, această misiune de observare a legilor în Palestina, în uh, um, Congo, Republica Democratică Congo, am uh, recunoscut rezultatele alegerilor, deși existau nereguli, iar în Palestina, unde toată lumea a spus că alegerile s-au desfășurat bine, nu am recunoscut rezultatul. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Grandi, pentru uh, intervenția dumneavoastră. Nici nu avem foarte mult de, abord, de adăugat. Două întrebări cum, ce se întâmplă cu deschiderea graniței în, între Egipt și Gaza și uh, cu, ce părere aveți despre faptul că alimentele s-au scumpit uh, și, și multe alte produse s-au scumpit în domeniul în care noastră lucrați, cum, afect, cum vă afectează asta? Mulțumim, doamna Kiel Nielsen. Aceste lucruri sunt, uh, trebuie văzute din două perspective. Când vedem uh, politica Hamas în Gaza, știm că nu trebuie niciodată să căutăm un singur vinovat. Domnule Grandi, aveți cuvântul. I don't know if I have two minutes. Nu știu dacă am numai două minute la dispoziție, dar poate că o să am nevoie de trei. Cinci, spune președintele. Aveți cinci minute la dispoziție. Foarte succint. Am să încerc să răspund la întrebările principale. Donatorii noștri uh, sunt mai ales state europene. Organizația noastră are nevoie de un miliard de uh, euro pe an, bani uh, pe care îi primim de la comunitatea internațională. Ori, statele membre acoperă 44%, Statele Unite ale Americii 20 ceva la sută și restul sunt acoperite de uh, donațiile din partea altor state. Iar procentul uh, ajutorului pe care îl primim uh, din partea țărilor arabe a crescut. De exemplu, Arabia Saudită era principalul stat donator, dar oricum e greu de prevăzut uh, ce sumă vom obține în fiecare an, cu atât mai mult cu cât uh, și investițiile pe care trebuie să le facem sunt imprevizibile. Eu am vizitat recent Brazilia, care este un mare donator pentru um, organizația noastră, precum și Turcia. Și anul uh, trecut, am primit uh, o contribuție pentru prima oară în istoria noastră de 2 milioane de la Federația Rusă. Deci numărul de țări donatoare se mărește, dar uh, cei care dau sumele cele mai importante uh, în mod tradițional sunt aceiași. În afară de ajutorul financiar pe care îl furnizăm în fâșia Gaza, Cred că acolo lucrul cel mai important pe care trebuie să-l faci este să cer renunțarea la această politică uh, um, de blocaj total. Cu toții știm că există îngrijorări uh, din punct de vedere al securității mm, de partea israeliană și cu toții am uh, înțeles măsurile care au fost luate, mai ales în partea de sud a Israelului. Dar asta nu ne împiedică să spunem că blocada este ilegală din punct de vedere al dreptului internațional și că este contraproductivă dacă uh, s-ar uh, lua măsuri de renunțare progresivă la această blocadă, ar fi uh, foarte bine și ar trebui să încurajăm asemenea măsuri. În ultimii doi ani am dus un dialog uh, constructiv cu autoritățile israeliene și am obținut aprobarea unor uh, proiecte de uh, construcție de imobile. Acest lucru este încurajator, dar nu este suficient. Un alt uh, uh, domeniu de activitate pentru noi este legat de exporturi. Exporturile ar trebui să fie din nou autorizate, mai ales către acele piețe de desfacere logice, tradiționale, care sunt mai ales Israelul și alte state vecine, pentru că am ajuns într-un, uh, într-o situație în care un oraș nu poate să trăiască decât din contrabandă și din ajutor uh, financiar internațional. Deci, uh, vedeți că există mai multe domenii unde este nevoie de ajutor. Da, și apoi există și simțul de răspundere care trebuie inculcat în, în, uh, um, în fâșia Gaza, dar cum poți să le cer lor să respecte legea dacă cealaltă parte nu o respectă? Și bineînțeles că comunitatea internațională are datoria de a reaminti Israelului că nu mai poate să continue această politică de uh, colonizare. Dumneavoastră știți foarte bine care este situația politică din regiune și din Israel, poate mai bine decât mine. Dar dați-mi voie să spun un singur lucru. Știți, este adevărat și foarte uh, multă lume mă întreabă dacă mai pot să dorm noapte atunci când mă gândesc la deficitul uh, financiar, dar eu cred că nu deficitul de finanțe este uh, gangrena uh, din Orientul Mijlociu, ci mai ales deficitul pe plan politic. Și știți că a existat această uh, întâlnire de la ONU uh, care s-a numit în mod ironic uh, simțul de uh, răspundere, ori s-a spus adevărul, faptul că acolo există într-adevăr uh, un deficit de politică pentru că Israelul își bate joc de toate convențiile Consiliului de eh, Securitate. Consiliul de Securitate a devenit neputincios în regiune. Eu nici măcar nu mai vorbesc acum despre continuarea procesului de pace, ci de reînceperea negocierii lui. Dar deocamdată nu vedem niciun fel de semn în acest sens în Orientul Mijlociu oamenii au devenit de-a dreptul sceptici. Ei nu cred că noi mai avem puterea să uh, inversăm uh, tendința și se uită în alte direcții și caută noi idei pentru deblocarea acestui uh, proces politic. Mulțumesc! Meine ist wirklich so, denn äh, ich glaube, dass wir heute Cred că astăzi am aflat informații care ne-au adus, uh, care ne-au pus la curent. Um, acum știm mai multe despre situație. Vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Cunoaștem sarcinile dificile în fața cărora vă aflați și ne-ar bucura să putem menține contactul. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați luat timpul să veniți alături de noi. Kolleginnen und Stimați colegi, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5. Bugetul Uniunii Europene pentru 2013. Votăm acum cifrele. Întâi, doamnă raportor, Aveți de făcut vreo declarație? Mrs. President, Mrs. Jettimaki. Doamna Iatenmachi. Number 89. Eduardo. Eduardo. Okay. Here she is. Ah. Please, uh, could you give free the rapporteur? Vă rog, eliberați raportoarea. do you have something to say? Does it work? Yeah. Good morning. Bună ziua. Da. Da, bună dimineața și dumneavoastră, spune președintele. Vreau să știu dacă mai aveți ceva de adăugat înainte să începem votul. Da, foarte pe scurt. Am făcut amendamente de compromis care au fost redactate în limba engleză și cred că o să putem să ajungem la o înțelegere. Dacă vrem să mărim sumele față de ce a fost propus, atunci și comisia noastră trebuie să aibă un cuvânt de spus în ce privește prioritățile, mai ales în ce privește prioritățile din politica externă și nu comisia de bugete trebuie să aibă ultimul cuvânt. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Bine. Mulțumim. Vom vota acum. Este ușor. Este mai ușor să decizi cu privire la câteva milioane decât, la, decât cu privire la 100 de euro. Amendamentul 50-15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Poate că lumea ar trebui să și participe la vot, ar fi mult mai ușor. Cine este pentru 50-15 Brandner? Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-82 pentru, uh, cinci șaptesprezece. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-18 pentru, împotrivă. Vă rog încă o dată să faceți liniște și să participați la vot, pentru că dacă nu va trebui să votăm electronic și va dura foarte mult. Deci, uh, amendamentul 50-18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 uh, devine caduc dacă este adoptat 5017. 5019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5020. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5020 este adoptat. 5021. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 5022 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5023 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5024 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 5025 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 5026 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5118 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5120 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 5027 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5151 și 5028 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5150 pentru, împotrivă, încă o dată pentru că nu este clar. Cine este pentru 51-50? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 51-15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50-30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, 47 și 50, 31, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51, 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51, 11, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51-67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51-12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51-3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51-39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 51-48 și 50-32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50-33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51-13 pentru, împotrivă, ce tristețe. Să mai votăm o dată. 51-13 S-a deschis votul. Votați împotriva lui Gualtieri? Eu votez împotriva mi-am uitat cardul. S-a închis votul. Se respinge. În mod remarcabil. 51-7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51, 49, 51, 21, 50, 34, cine este pentru, împotrivă, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 50-92 devine caduc. 50-35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce s-a întâmplat cu amendamentul 51-13? A fost respins, spune președintele. Pentru că ați votat împotriva colegului dumneavoastră Gualtieri. Cincizeci opt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 50-36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-60. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 51-46 pentru, împotrivă, Verifică. Cincizeci și unu, patruzeci și șase. Ja. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Still, still uh, rejected. Rejected. Se respinge. Cu 23 la 22. 51-59. Se respinge, spune președintele. 51-59, spune președintele. 51-58 se corectează președintele. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. So one more in favor. You have the card? Okay, she has the card. Yeah. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 51, 59. Cine este pentru? Domnule președinte, mai avem un, uh, o persoană în grupul socialist care nu are card. Dar tot se respinge, spune președintele. 51, 52. pentru, împotrivă, se respinge prin neparticipare. 51-59, spune președintele. 51-59. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 51-23. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 50-37 devine caduc. 50-60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51-40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cincizeci pentru, împotrivă, verificăm electronic. 51-25. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 50-61. Cine este pentru? 50-61. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51-62 pentru. Împotrivă. Să verificăm, dar probabil este respins. S-a închis votul și da, se respinge. 51-57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51-5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 și 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51-37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cincizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50-47 pentru, împotrivă, abțineri. Repetăm. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 06 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri se adoptă. 58 pentru abțineri împotrivă se adoptă. 59 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum la Serviciul de Acțiune Externă un compromis al raportorului pe care îl votăm întâi. Cine este pentru acest amendament de compromis? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acesta fiind cazul, mergem la 75. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Yeah. Yeah. 51, 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50, 80 pentru este ultimul pe acea pagină, anexa S1. Este chiar ultimul amendament. Brantner. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la aviz. Pe, avizul pe care l-a uh, elaborat colega uh, noastră raportoare. Avem amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă chiar și fără voturile PP, care ai cărui membrii nu au participat. Trecem la amendamentul 3. Cine este pentru amendamentul 3? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, Am în fața mea lista de vot PPE. Poate cineva de la grupul PPE poate merge la membrii uh, PPE cu lista de vot. Iată Mati, iată Mati. Wir stimmen den Antrag 5 ab. Votăm amendamentul 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pe două părți, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Prima parte a amendamentului Padar. S-a închis votul. Încă o, în continuare o serie întreagă de persoane care nu participă la vot. Amendamentul 6, prima parte, vă rog. O luăm de la capăt și votăm. Amendamentul 6 la aliniatul 1A, Padar, prima parte. Cine este pentru? Vot electronic. Cine este pentru așadar? Cine este împotrivă? Se, președintele se corectează, s-a închis votul și este uh, adoptat cu 24 la 21. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral. Verificăm, însă verzii s-au abținut. Să închis votul. Respins cu 27 de voturi împotriva la 14 pentru. Amendamentul oral 2, Galer. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Deci trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 13 pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, uh, verificăm electronic, prima parte. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 23. Cine este pentru a doua parte? Împotri împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pe trei părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se, ado se adoptă. A treia parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot electronic cu privire la documentul în totalitatea sa. Vot electronic, votați cum doriți. S-a închis votul. Se adoptă cu 42 de voturi pentru și 6 împotrivă, ceea ce înseamnă că această comisie este de acord uh, în ciuda divergențelor individuale. Trecem acum la Fondul pentru Azil și Migrație, raportor domnul Mavro Nicolas. Also, ah, nimm, nimm deine äh, das da heißt, der Berichterstatter als Vorbim despre raportorul Sofocle Sofocleus. Este numele dublu al unui uh, dramaturg uh, renumit. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich hoffe, Ihr Bericht ist nicht ein solches Drama wie Ihr Name. Sper că raportul dumneavoastră nu este uh, o dramă atât de mare cum promite numele dumneavoastră, însă bun venit alături de noi. Trecem acum la vot. Mai există vreo comunicare pe care doriți să ne o faceți, stimate coleg? Απλά να σας ευχαριστήσω. Είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε. Doresc să vă mulțumesc că este prima reuniune la care particip și sunt sigur că și din punctul meu de vedere voi face tot ceea ce este posibil astfel încât să ne meargă și mai bine și să avem o activitate și mai bună. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și bun venit alături de noi. 14 dafür. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 15. Votul este închis.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 abțineri, se adoptă. 20... 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. Se corectează președintele. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la votul final, vot electronic. Votul este închis. Raportul se adoptă cu 41 pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Și trecem acum la votul pe marginea Fondului Intern pentru Securitate, raportul doamnei Flotră. Doamnă Flotr, doriți să faceți vreun comentariu? Nu? Atunci trecem direct la vot. Cine este pentru amendamentul 11? Împotrivă? Încă o dată. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic.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 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 și 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog. Verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 21. Votul este închis. 26 la 21 se adoptă. 67 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. votăm electronic. Richtig? Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. 25 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Nu. Se respinge. Se corectează președintele. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 26 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru. Propun să facem un bloc la 27 la 34. Avem tot timpul la dispoziție și există majorități diferite. 27 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. reportorii, începând de acum până la 39 sau poate și până la 41. Putem să votăm în bloc, deci de acum până la 41. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm, verificăm. Verificăm electronic, o să fie din nou 26 la 21. Votul este închis. Doamnă om, da, într-adevăr, a fost uh, o strategie bună cea pe care ați aplicat-o, cel puțin din perspectiva PPE-ului. Pentru că, iată, se respinge. Trecem la amendamentul 42. De la 42 la 51, suntem dispuși să votăm în bloc? Da? Deci 42 până la 51 votăm în bloc. 42-51. Votăm direct electronic. Votul este închis. 25 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem iarăși uh, raportori, amendamente înaintate de raportori. 53 până la 55 votăm în bloc pentru... Nu, nu, se audă din sală. Bun, 53 atunci, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Ah, verificăm. Verificăm la 54. Verificare electronică. 54. Votul este închis. 11 pentru, 34 împotrivă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele COPA, COPA, COPA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. A, este destul de strâns, așadar verificăm electronic. Votul este închis. 24 la 24 se respinge așadar. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Vot pe părți. Pentru prima parte. Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este închis. 21 pentru, 27 împotrivă, se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă, se adoptă. 63, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral, 3, pentru. Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? 64. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Vot final. Pentru. Äh, äh, Wir reden hier. Hm. Sie, Sie führt ein. Ja. Du gibst hier drei Minuten, BRD zwei Minuten. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul este închis. Raportul este adoptat, 36 pentru, 6 împotriva, 3 abțineri. Felicitări, doamnă Flotru. Trecem acum la punctul numărul 8 pe ordinea de zi. Se pare că tot mai mult va trebui să ne preocupăm pe viitor de întrebări care nu se bucură de un răspuns în, într-un interval de timp corespunzător. De aceea solicităm uh, o întrebare cu răspuns scris. Aici este vorba despre o solicitare de întrebare a doamnei, doamnelor Sargentini și Kiel Nielsen către înaltul reprezentant, vicepreședinte al Comisiei, în ceea ce privește o chestiune care are de-a face cu cazul Kader Adnan. Vă propun ca doamna Sargentini și ca domnule Sargentini și Kim Nielsen să ne prezinte o scurtă introducere și apoi uh, serviciul uh, extern să ia cuvântul. Doamna Sargentini, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați cuvântul, dar mai întâi aș vrea să întreb cine va răspunde până la urmă întrebării mele. Până la urmă, cui trimit această întrebare? Da, Serviciului de Acțiune Externă. Unuia dintre reprezentanții de la Serviciul de Acțiune Externă se răspunde vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. De ce a fost nevoie de atât de mult timp? De trei sau de patru ori Parlamentul a cerut un răspuns și este vorba despre detențiile administrative a unor palestinieni în închisorile din Israel. Cum spuneam, am adresat mai multe rânduri această întrebare și nu am primit niciun răspuns. Ori este vorba despre o chestiune diplomatică a existat uh, o discuție bilaterală a, a doamnei înalt reprezentant cu autoritățile izraeliene uh, și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la aceste detenții administrative. Parlamentul European, la rândul său, a condamnat această practică în mod explicit și este o, un obicei cu atât mai condamnabil cu cât niciodată persoanele respective nu sunt cu adevărat uh, puse sub acuzare. Eu îmi dau seama că există mai, diferite posibilități. Putem să facem declarații, să deplângem, să condamnăm sau mai știu eu ce alte expresii folosite de domnul comisar. Însă, în această întrebare, noi ne exprimăm doar o simplă îngrijorare. Aș vrea să știu, doamna înalt reprezentant, își dă seama că își dă, toate cazurile de detenție administrativă din Israel uh, încalcă prevederile dreptului internațional și drepturile omului. Și atunci, cum se face că nu a denunțat până acum uh, în mod răspicat cazuri concrete de detenție administrativă, cazuri care au fost evocate și de Amnesty International? Uh, în rezoluția din 5 iulie, Parlamentul European s-a exprimat, cum spun, am mai spus deja, în mod clar în ce privește detențiile administrative și este și motivul pentru care acum repunem această întrebare. Mulțumesc. Doamna Kiel Nielsen, da? Aș vrea doar să mai adaug faptul că atunci când am adresat această întrebare, situația era deosebit de gravă, deoarece mai mulți dintre acești deținuți eh, se aflau în greva foamei și își puneau viața în pericol. Sănătatea lor eh, se deteriora pe eh, de la o zi la alta. Deci, în momentul respectiv, această întrebare era de dreptul esențială. Apoi, în ce privește aceste detenții administrative, sunt convinsă de faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție foarte clară. Israelul este singura democrație din lume care de ani de zile practică pe scară largă detenția administrativă. Äh, Vă rog să-mi dați posibilitatea ca în numele tuturor să-i uh, urez la mulți ani doamnei Oman Reutens. Și acum dau cuvântul uh, Gabrielei Vizentin din partea Serviciului European de Acțiune Externă, care ne va spune câteva cuvinte cu siguranță și despre conținut și despre procedură. Yes, thank you, Chairman. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-mi cer scuze față de doamnele deputat, față de domnii deputați în general, pentru faptul că răspunsul va venit atât de târziu, dar acest răspuns a fost trimis pe 6 iulie și acum mă întreb dacă cumva nu l-ați primit deloc. Și dacă noi am avut nevoie de așa de mult timp pentru a vă uh, răspunde la întrebări, cum spuneam, nu am trimis răspunsul decât pe 6 iulie, am făcut-o și această întârziere nu a fost uh, datorată unor, uh, știu eu ce, dificultăți, ci se justifica prin uh, uh, natura procedurii și prin anumite dificultăți administrative, faptul că a fost nevoie de o traducere și Fiind vorba de o întrebare adresată doamnei înalt reprezentant, atunci a fost nevoie și de o consultare a statelor membre la Consiliu. Iată de ce a fost nevoie de atât de mult timp înainte de a vi se trimite un răspuns. Așa cum a spus și domnul uh, președinte, vă, vă furnizez și explicațiile. Întârzierile sunt de natură birocratică. Dacă pe viitor vom putea să mai reducem din birocrație, probabil că și întreaga procedură se va accelera. Acum aș vrea să dau cuvântul colegului meu care este șeful departamentului care se ocupă de Israel, Palestina și Orientul Mijlociu în general, care vă poate da mai multe detalii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș dori să vă spun în ce măsură acest subiect se bucură de toată atenția cuvenită și asta de foarte mult timp. N-are să, să vă spun cât de multe ori, de cât de multe ore uh, petrecem eu și colegii mei pentru a discuta despre aceste chestiuni. Și nu e vorba numai despre cazul lui Cader Adnan, care, apropo, a fost uh, eliberat înainte să vă trimitem răspunsul nostru în scris și sperăm că și datorită acțiunilor întreprinse de Serviciul European de Acțiune Externă uh, și datorită declarațiilor din presă, dar bineînțeles și datorită contactelor bilaterale. Așadar, primul mesaj pe care doream să vi-l trimit era următorul. Este o chestiune pe care nu o neglijăm, deosebit de importantă și care întotdeauna se află în centrul atenției atunci când au loc dialoguri cu țările din regiune și îndeoseb cu Israelul. Nu precupețim niciun efort pentru a uh, găsi o cale de ieșire în ce privește detențiile administrative. Îngrijorările noastre sunt identice cu ale dumneavoastră. Iată prima observație pe care doream să o fac. O a doua observație. Aici este vorba despre niște detenții administrative. În principiu, este o formă de detenție legală. Ea există peste tot în lume. Eu am mai fost purtător de cuvânt al Comisarului pentru um, Justiție și Afaceri Interne și mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat cu ocazia unui, unei întâlniri a G8. Și un ziarist Uh, atunci îmi punea întrebări pentru a ști dacă detenția administrativă este abuzivă uh, și până în ce măsură este o practică abuzivă în Israel. Ori, pe plan juridic, această formă de detenție, cum spuneam, există. Există în legislația tuturor țărilor. Deci dacă vrem să ne atacăm, să condamnăm, mai bine zis, aceste practici și facem acest lucru, cum spuneam, mai ales în cadrul dialogului bilateral cu Israelul, ajungem tot timpul la faptul că în teritoriile ocupate se aplică, este în vigoare Convenția de la Geneva. Și tocmai în baza prevederilor Convenției de la Geneva, noi uh, adresăm solicitări. Această convenție prevede în cazuri de amenințare ale securității să se folosească detenția administrativă. Și Israelul face acest lucru. Deci, există mai multe criterii care sunt îndeplinite, sunt întrunite de partea israeliană. Vreau să vă mai spun că detenția administrativă este prevăzută, este logică, este legală, dar ar trebui să rămână o practică excepțională. Ca atare, Trebuie să ne situăm într-un context mai larg, cel al democrației din fiecare stat. Am să iau un exemplu care poate să pară banal. Atunci când au loc meciuri de fotbal în Europa și când uh, huligani din țara X uh, călătoresc în țara Y pentru a asista la un meci, poliția uneori îi arestează în mod preventiv fără a avea un motiv specific. Nu există vreo dovadă că în ziua respectivă uh, uh, aceste persoane se vor face vinovate de vreun delict. Totuși, există această colaborare între serviciile de poliție din uh, statul X și statul Y, tocmai pentru a folosi această formă de detenție preventivă, care este deci o detenție administrativă, deoarece există temeri că uh, aceste persoane riscă să uh, se facă vinovați de uh, delicte. Deci, cum spuneam, pe plan teoretic, o persoană care ar fi cu adevărat un terorist, care ar reprezenta cu adevărat o amenințare, fie el israelian sau palestinian, ar trebui să fie identificat și să se uh, folosească detenția administrativă, respectând, cum spuneam, pe deplin prevederile Convenției de la Geneva. Deci încercam să vă explic de ce este o chestiune complexă. Noi nu putem să condamnăm detenția administrativă, pentru că asta însemna să condamnăm uh, toate țările din lume. Nu, trebuie să vedem cum putem să supraveghem condițiile în care este folosită uh, această detenție administrativă, dar fără să cădem în, la, în uh, um, ex, extrema cealaltă și anume de a ne amesteca în treburile interne ale unei țări. Atunci când uh, spuneți că ar trebui să trimitem observatori uh, în Israel pentru a vedea cum se folosește detenția administrativă, ar fi sinonim de amestec în treburile interne ale unei țări. Încerc să vă explic, s-ar putea să fie greu de înțeles. Deci eu nu uh, vreau să uh, justific uh, o lipsă de fermitate, o lipsă de hotărâre din partea noastră de a ne ocupa de această chestiune, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că este vorba despre un subiect dificil, un subiect complex căci în caz contrar ajungem la o judecată um, de natură politică. Un al treilea element pe care doream să vi-l dau. Dincolo de întrebarea cu solicitare de răspuns în scris, sau mai bine zis a întrebărilor, pentru că au existat mai multe, zeci, ca să spun adevărul, în ultimul timp, și au fost trimise și răspunsuri. Ei bine, deci, dincolo de această întrebare, există și dezbaterea care are loc la nivel european. În Uniunea Europeană există mai multe instituții. Parlamentul, care adresează întrebări apoi Serviciul European de Acțiune Externă care trebuie să răspundă, dar noi trebuie să avem o, un punct de vedere cuprinzător și coerent uh, cu ce fac uh, celelalte instituții, Comisia și apoi Consiliul. Pe un asemenea subiect, atunci când alegeți un caz precis, așa cum ați făcut acum în această întrebare? E bine, e mai ușor, pentru că am făcut tot ce s-a putut face în cadrul uh, dialogului bilateral, prin declarații făcute publice și rezultatul a fost pozitiv. Deci am putut să ajutăm această persoană. Însă, atunci când abordați în general în ansamblul său, chestiunea detenției administrative, nu o să reușiți dacă sunteți o instituție europeană, fie ea uh, Serviciul European de Acțiune Externă sau o altă instituție care depinde de metoda interguvernamentală, nu o să aveți niciodată o atitudine unică Eu nu vreau să spun că uh, lipsa de armonie din punct de vedere al statelor membre este o scuză pentru doamna Ashton. Nu. Încerc să vă fac să înțelegeți care este diferența uh, dintre un caz precis, care este mai ușor de tratat, și uh, o întreagă politică pe care doriți să o denunțați, să o condamnați eu nu fac o judecată de valoare a felului în care funcționează lucrurile în Uniunea Europeană, dar spun mai că atunci când sunt 27 de state membre și de guverne, totul devine mult mai complicat. Nu numai pentru mine, ci și întreaga echipă, toți cei care se ocupă de aceste chestiuni. Noi suntem prinși între ciocan și nicovală. deoarece vrem să găsim soluții, acțiuni concrete pe care le putem întreprinde în baza principiilor pe care toată lumea le împărtășește și care stau, uh, se regăsesc și în întrebarea pusă de Parlament. Și apoi faptul că încă nu există o politică externă europeană în adevăratul sens al cuvântului. Dacă îmi dați voie, aș vrea să fac o, să ajung la o concluzie luând observațiile pe care le-am făcut în ordine inversă. Deci, Serviciul European de Acțiune Externă și doamna înalt reprezentant includ în dialogul cu statul Israel și în general cu israelienii întotdeauna această chestiune. Și știți că dialogul politic nu depinde numai de serviciul nostru. Și în Consiliul de Asociere, în declarațiile Uniunii Europene, în cadrul relațiilor bilaterale Uniunea Europeană-Israel există declarații, propuneri făcute doamna înalt reprezentant, care apoi uh, sunt validate și de către cele 27 de state membre. Deci, poziția UE din acest punct de vedere, deci asupra detențiilor administrative, este poziția comună a celor 27 de state membre. În fine. Și în acest context, față de întrebarea dumneavoastră, am făcut tot ce am putut, cum spuneam, declarații, dialog bilateral și s-a ajuns la acest deznodământ fericit, și anume eliberarea domnului Kader Adnan. Da, probabil că mă lungesc, mă opresc și vă dau cuvântul da. Nicio problemă, mă opresc. Am oferit un uh, minut suplimentar, întreabă doamna Sargentini, pe domnul președinte. One minute, Mr. Sievich, and one... Un minut, doamna Sievich, și un minut, doamna Taină. Każdy poseł ma prawo niepokoić się o każdy... Mulțumesc. Dacă ne putem face griji pentru cineva care este arestat, mai ales într-o situație legată uh, de o ocupare, ocupație militară. Era vorba despre arestarea unui persoane acuzate de acte teroriste și care de curând um, beneficiază de anumite transferuri financiare în, acea domeni, în acel domeniu. Um, s-a dorit condamnarea acestei uh, arestări, um, însă aceasta a fost legală. Deci este vorba de un terorist care a fost arestat pe baza activității sale teroriste din trecut. Nu putem să ne așteptăm la o uh, evaluare politică a acestei arestări când situația legală este foarte clară. Autoritățile au, au acționat în mod legal în această acțiune. Cred că activitățile noastre în uh, Orientul Mijlociu creează confuzie. Noi nu um, um, ajutăm la soluționarea uh, conflictului. Ar trebui să vedem pe cine încercăm să protejăm și să ne întrebăm dacă această persoană trebuie să fie mai degrabă protejată decât victimele potențiale ale acestei persoane. Oui. Uh, votre réponse... Euh, da, Răspunsul dumneavoastră nu mă mulțumește deloc și îmi pare rău să spun acest lucru, chiar mă supără. Dacă dumneavoastră ne spuneți că detenția administrativă există în toate țările din lume, acest lucru nu este adevărat. Eu sunt avocat, sunt jurist și dacă într-adevăr huliganii pot să fie reținuți timp de câteva ore, da, e adevărat, dar în Israel oamenii sunt uh, deținuți timp de 20 de ani și acest lucru nu există în alte state. Nu o să puteți să-mi spuneți că în Franța, în Germania sau în alte state există acel gen de detenție administrativă care durează atât de mult timp. Deci este o afirmație falsă din partea dumneavoastră. Și dacă tot vorbim despre cât de mult putem să uh, menține pe cineva în detenție, această durată variază de la câteva ore până la maxim trei zile. Da, poate că există țări unde se ajunge până la o săptămână, dar în niciun caz mai mult. Ori apoi, o persoană trebuie uh, eliberată sau trebuie pusă sub acuzare. Ori tocmai acest lucru lipsește în Israel. Nu există niciun fel de plângere depusă, nu există uh, un proces. Dacă o persoană este subso- bănuită de a fi un terorist, atunci ea trebuie să ajungă în fața unui tribunal. Dacă nu este pusă sub acuzare, dacă nu există o plângere depusă, atunci nu există un tribunal care hotărăște că persoana respectivă trebuie în continuare să rămână în arest. Ori asta se întâmplă în Israel. Acest lucru v-am cerut să examinați. Și dacă eu am înțeles bine, dumneavoastră vă ocupați de uh, cazuri concrete, dar au existat mai multe cazuri foarte concrete. De exemplu, toți membrii Consiliului Legislativ și președintele au întrerupe pe vorbitoare, da, dar am vrut să fac această comparație cu alte state. Mulțumesc. Dank u wel, voorzitter, dat ik hier nog op mag reageren. Ik zou kunnen... Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați permis să răspuns. Aș vrea să spun următorul lucru dacă Serviciul European de Acțiune Externă dă un răspuns de 12 uh, minute la întrebarea mea, aș putea să mă simt luată în serios, însă nu mă simt așa. Mi se pare că acest subiect nu este luat în serios. Dacă doamna Ashton folosește cuvinte uh, cum uh, au fost uh, cele folosite de către reprezentantul său, atunci în Israel nu se va înțelege faptul că nu pot fi reținute persoane fără să fie puse sub acuzare. Încă ceva. Parlamentul European, într-o rezoluție din 5 iulie, a spus că arestarea administrativă, reținerea administrativă fără punere sub acuzare uh, în Israel trebuie să, fi, trebuie să înceteze. Și am întrebat-o pe doamna Ashton în scris ce vreți să faceți pentru a transmite cât se poate de clar acest mesaj. Eu am senzația că uh, avem de-a face cu, uh, cu, cu cuvinte, cu vorbe, că sunt condamnate alte lucruri, însă când este vorba de lucruri sprijin, uh, lucruri similare cu Israel, se vorbește despre o îngrijorare. Cred că în cazul Israelului se folosesc uh, formulări mai, uh, mai puțin dure decât în cazul alte, altor țări care nu respectă regulile democratice. Mulțumesc! Mulțumim! Cu aceasta putem încheia această dezbatere. Aș dori acum să uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Iana Hibașcova, fosta noastră colegă, este alături de noi și poate să ne... și a, a fost în această săptămână la o conferință cu ambasadori europeni, o conferință cu președintele Schulz, cu, coleg, cu colegul Cashman. E bine, s-a discutat cu acești ambasadori, am spus că Uh, suntem înțelegători dacă acești ambasadori sunt în oraș. Uh, ar fi bine dacă ar putea să vină și am invitat uh, dacă este, în cazul în care situația a fost suficient de ușoară pentru ei să vină. Deci, uh, iată, astăzi am uh, invitat-o pe doamna Hibașcova să ne prezinte pe scurt uh, situația. Aș dori să-i mulțumesc Ianei pentru ceea ce face. Iana este omul, bărbatul în casă în Serviciul European de Acțiune Externă pentru că să meargă la Bagdad nu este foarte amuzant Uh, este un mare pericol. Și ea nu spune foarte mult, dar un coleg care a fost acolo mi-a explicat uh, situația. ambasada noastră, Uniunii Europene, este în uh, containere, în, uh, grăm, în grădina ambasadei britanice. Condițiile de lucru sunt execrabile, așa mi-a explicat colegul de la fața locului și nu avem securitate proprie. Și când vedem ce fel de circumstanțe sunt acolo și ce fel de pericole sunt, cred că este responsabilitatea noastră că atunci când trimitem oameni în lume care, ca reprezentanți ai noștri, să le creăm și condițiile de lucru necesare. Este, nu este o critică împotriva cuiva, este un uh, apel să fim atenți um, când este vorba și de lucruri, de chestiuni bugetare, e bine că aceste lucruri trebuie să fie uh, avute în, uh, în vedere. Iana, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De obicei, Oamenii spun că este o onoare, o plăcere să se adreseze unui astfel de public, foștii mei colegi și actualii mei colegi, într-o luptă pentru o mai bună, pentru un mediu mai sigur, mai stabil. Însă astăzi pot să vă spun că este pur și simplu o plăcere să uh, vă împărtășesc uh, Uh, situația și informațiile pe care le dețin. Uh, m-am întâlnit cu o serie de, de ambasadori, dar aș dori să vă împărtășesc uh, informațiile pe care le am cu privire la ceea ce se întâmplă în Irak, dar și în general în regiune. Irakul, la ora actuală, este mult prea fragil pentru a putea să ducă singur Uh, povara celor ce se întâmplă în Siria. Irakul este o țară divizată, secta, um, cu multe um, părți într-un conflict, multe conflicte care nu sunt rezolvate, nu există o lege cu privire la federalizare, nu există o lege cu privire la distribuția profiturilor uh, Um, care vin din uh, rezervele de petrol și gaze naturale. Situația este foarte ostilă și s-ar putea în câteva luni și ani să ne um, um, confruntăm cu o uh, separare a Irakului și a Kurdistanului de Nord. De ce? Din cauza Siriei. La, uh, Um, reuniunea șefilor de delegații uh, am ajuns în situația încât să vorbim despre Irak ca despre Bosnia. Vorbim despre uh, buzunare, despre enclave arabe. Uh, avem o zonă curdă în nord sprijinită de Bashar al-Assad și avem triburi din nord, triburi sunite în sudul acestui, uh, acestei zone. S-ar putea să avem o situație ca în Sarajevo. Uh, în acest weekend ne vom întâlni pentru o reuniune informală și vom discuta Siria. Războiul în Siria va fi foarte lungă, războiul va fi foarte lung și uh, a început deja uh, exterminare pe criterii etnice. Americanii solicită o zonă de tampon. Milita uh, armata turcă este, spune foarte clar, vom face asta dacă putem, dacă ne dați voie să facem ce vrem cu PKK. Armata turcă bombardează în mod um, obișnuit, în mod regulat Irakul de Nord și dacă uh, permitem influența militară, acțiunea militară turcă în nordul Irak, Irakului s-ar putea să avem mari probleme cu curzii. Um, pre, uh, Bazani uh, dorește să unifice curzi, curzii, dar dacă face asta va trebui să aibă de-a face cu PKK și va avea un, conf, un conflict direct cu uh, Turcia. Turcia face tot ce poate pentru a uh, pentru ca uh, curzii să vină la SNC. Într-o bună zi s-ar putea să vedem uh, sub influență siriană masacre pentru curzi, vom crea refugii pentru curzi, am văzut asta uh, în Irak și se va ajunge la redefinirea frontierelor. Și atunci Irakul va uh, cădea sub influența iraniană. Uh, uh, apoi avem Libanul, iar dacă există complicații cu Hezbollah, vom avea complicații și acolo. Vom avea un conflict foarte lung Um, vom avea un conflict foarte lung în um, Orientul Mijlociu, în uh, vecinătatea uh, europeană. În Irak putem deja vorbi despre internaționalizarea, uh, în Siria putem vorbi deja despre internaționalizarea situației, orice mecanism se va crea în Siria, Irak va fi, Irakul va fi inclus Cine sunt actorii cheie? Rusia, în primul rând. Trebuie să readucem Rusia uh, la masa negocierilor, să vorbească cu țările europene, să încercăm să găsim un mecanism internațional. Lucrăm uh, la toate aceste lucruri. După cum spuneam, s-ar putea însă să ne uh, confruntăm cu o situație foarte gravă în Irak. În interiorul Irakului, tot ce se întâmplă uh, este pe bază Uh, de confruntare între suniți și șiiți, între curzi și irachieni. Uh, irachienii s-au, au trăit 35 de uh, ani de război, de război uh, constant. Uh, o, milioane de persoane sunt dispărute. Electricitatea funcționează 4 ore pe zi maxim, uh, nu există uh, aprovizionare cu apă. 95% din teritoriu nu are sistem de canalizare. Chiar și sistemul natural este distrus. Există milioane de oameni care trăiesc în sărăcie totală, iar noi, delegația europeană, ne confruntăm cu o problemă pe care eu aș numi-o uh, injustă. Vorbiți foarte des uh, despre această problemă și anume tabăra Ashraf. Uh, cei din tabăra Ashraf sunt mutați la o Um, o altă tabără, tabăra Huria, una mai bună, finanțată din uh, bani europeni. Au apă uh, pe, pe întreaga um, durata zilei, au 24 de ore de electricitate. electricitate. Um, au uh, condiții mult mai bune decât i-ar putea trata armata americană. Un general Uh, din armata irachiană mi-a spus că nimeni din familia, mea nu a avut, din familia sa nu a avut vreodată 24 de ore de electricitate zilnic. Aș dori însă să vă spun ceva astăzi. Avem deja persoane în noua tabără, tabăra Huria, care sunt rezidenți ai statelor membre. Avem state membre obligate să ia acești oameni înapoi, să-i primească. Iar cei care sunteți implicați Vă rog să faceți presiune asupra țărilor voastre să accepte rezidenții înapoi. Apoi, avem acum 391 de refugiați uh, determinați, pe perioadă determinată. Vă rog, puneți presiune uh, asupra staților, statelor membre să uh, accepte acești refugiați. Sunt refugiați ar ajuta mișcarea, ar ajuta Uniunea Europeană și ar ajuta guvernul irachian. Guvernul irachian este sub o presiune internațională enormă, face tot ce poate pentru a uh, îi controla pe uh, cei care se ocupă de securitate, astfel încât să nu aibă loc niciun fel de incident ce ține de securitate. Am avut uh, discuții nucleare 5 plus 1 uh, și am uh, reușit să includem Iranul. Iranul ajunge la 200 de kilograme de uraniu îmbogățit, 230 este masa critică. O ajutăm pe, bar- pe doamna Ashton să ducă negocieri, sunt negocieri foarte importante și trebuie să vă spun că apreciem rolul uh, dumneaei. Dacă americanii și rușii nu pot să discute despre Siria, discute despre Iran. Și am să vă rog să sprijiniți aceste negocieri cât puteți. Există uh, orașe în care uh, Al-Qaeda este, uh, are încă o bază puternică în Mosul. Uh, Delegația mea are, are șase persoane, trăim în containere, nu avem birouri, nu am nici măcar o mașină și nu am o echipă de securitate uh, pentru noi. Din păcate, ce s-a întâmplat astăzi la vot a fost să uh, tăiați jumătate din bugetul nostru, deci voi mai uh, petrece încă un an într-un container și fără o echipă de securitate Uh, proprie. Vă rog să încercați să sprijiniți capacitățile Serviciului European de Acțiune Externă. Thank you very much. First on floor is... Mulțumesc foarte mult. Domnul Stevenson, șeful delegației pentru relația cu Irakul, are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc Ianei Hibașcova pentru prezentarea susținută. Am uh, ascultat ceea ce ați spus în cuvintele dumneavoastră introductive și, domnule președinte, este într-adevăr uh, îngrozitor că un funcționar al Serviciului European de Acțiune Externă trebuie să trăiască în astfel de facilități. Eu am fost la Bagdad și am văzut condițiile de cazare uh, în care um, trăiește Iana și trebuie să spun că nu sunt condiții acceptabile, acceptabile pentru niciun reprezentant al Uniunii Europene. Și după cum ați subliniat, domnule președinte, să nu beneficiezi de securitate în niciun fel de circunstanțe. Ultima oară când am fost la Bagdad uh, pentru a um, vizita um, zona talibanilor în afara zonei verzi, um, au avut loc atacuri uh, de-a lungul uh, râului Tigris și Există exemple zilnice de atacuri uh, de acest tip. Violența insurgenților continuă în continuare, iar faptul că îi lăsăm neprotejați pe reprezentanții noștri este absolut inacceptabil. Am fost șocat să aud uh, ceea ce ne-a comunicat doamna Hivașcova referitor la votul care a avut loc în această dimineață. Trebuie să existe, domnule președinte, o cale prin care să abordăm din nou această situație. Nu putem pur și simplu să o lăsăm pe Iana și pe echipa ei și este vorba despre o echipă mică, pur și simplu așa în disgrație vorbim de 50-60 de oameni care sunt în Bahamas și 5 sau 6 oameni care sunt în Irak. Și această situație este dubitabilă în sine. De aceea solicit acestei comisii și dumneavoastră personal, domnule președinte, să reanalizați această situație și haideți să încercăm să depășim această situație dificilă. De asemenea, am auzit ceea ce a spus Iana referitor la Irak observ o situație care este în deteriorare. Săptămâna trecută, 26 de oameni au fost executați și asta doar într-o singură săptămână. În fiecare zi, oameni sunt executați. Trei, trei dintre aceste persoane erau femei. Drepturile omului, Human Rights Watch, uh, Amnesty International uh, au dificultăți în a găsi, a identifica aceste persoane și în a uh, vedea, în a afla care sunt acuzațiile Um, aduse acestora. În fiecare seară uh, pe uh, Arakian Network Television sunt prezentate imagini cu persoane uh, agresate, persoane care au fost supuse torturii în mod uh, serios, persoane care au fost condamnate la moarte. persoane care sunt uh, spânzurate fără să aibă acces la un proces uh, corect și fără să beneficieze de consiliere juridică. Deci situația drepturilor omului se deteriorează tot mai mult, iar situația devine catastrofală. Cu toate acestea, nu auzim de niciun fel de obiecții sau nu auzim niciun fel de plângeri din partea americanilor. Americanii, sigur, se simt vinovați că au fost implicați împreună cu țara mea, uh, Regatul Unit într-un uh, război și în ocuparea Irakului uh, care a dus la uh, moartea multor civili irakieni. Iar acum americanii vor să spună lumii că ceea ce au lăsat în urmă este o democrație funcțională. Iar primul ministru Malachi, un, o persoană care a pierdut ultimele uh, alegeri uh, din cauza a două locuri, uh, dar care s-a dispus să fie renumit uh, primul ministru cu ajutorul uh, altor grupuri, și pentru că dorește să intre în coaliție cu curzii, toți acești parteneri uh, acum solicită și pun să semnul întrebării funcția sa de lider, pentru că cei mai importanți miniștri de la apărare, securitate, care ar fi trebuit să fie numiți de opoziție, nu uh, au fost numiți. Iar acum uh, el a primit puterile unui dictator și știm că uh, oamenii dispar de pe străzi și nu mai sunt văzuți niciodată, are loc uh, tortură în fiecare zi. Um, știm de la, din statisticile internaționale că Irakul este cea de-a doua țară în clasamentul corupției. Numai Somalia este mai coruptă decât Irakul. Și, așa cum spunea și doamna Hibașcova, au uh, adus uh, statul uh, la un nivel de bogăție foarte mare din perspectiva petrolului, la același nivel uh, la care era și pe vremea lui Saddam Hussein. Dar există o încălcare a drepturilor omului nu s-a îmbunătățit uh, situația uh, economică, banii dispar pur și simplu. Și spun acest lucru tuturor celor din această comisie. Ar trebui să analizăm foarte bine cum stau lucrurile, ar trebui să ne asigurăm că viitoarele pachete de ajutor transmise Irakului sunt, uh, ajung unde trebuie, ar trebui să le uh, condiționăm de o guvernanță bună. Și ar trebui să-i spunem lui Nuri al-Malik și guvernului său că dacă nu îmbunătățesc uh, drepturile omului și dacă nu încep să ofere electricitate, um, apă potabilă cetățenilor, dacă nu îndeplinesc acordul uh, care a fost stabilit cu uh, guvernul de coaliție, atunci ne vom gândi dacă să mai continuăm cu acest ajutor și chiar să impunem sancțiuni Irakului. Și un ultim punct, domnule președinte, Nuri al-Maliki uh, s-a dus în Iran de curând, s-a întâlnit cu președintele iranian, s-a întâlnit de fapt cu Ayatollahul Hamini și a fost felicitat de către Hamini pentru trei uh, lucruri. Hamini a spus foarte bine că i-a dat afară pe americani, foarte bine că sprijiniți deschis pe Bashar al-Assad din Siria și foarte bine că că i-ați uh, susținut pe Mujahedin, că nu i-ați susținut pe Mujahedin și i-ați dat afară. With our... Mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Omar Reuten are acum un minut, pentru că urmează apoi să îl primim pe reprezentantul Ucrainei. Un minut jumătate, pentru că este ziua dumneavoastră astăzi. Facem o concesie. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Reuten. Observ că există o problemă aici. O problemă care ține de oameni, de suferință umană și Întrebarea mea este următoarea. S-au strâns foarte mulți bani, Europa trimite foarte mulți bani. De ce suferința și situația de acolo nu poate să fie îmbunătățită? De ce condițiile de viață de acolo nu pot fi îmbunătățite dacă tot se investesc atât de mulți bani? Iar al doilea punct la care doresc să mă refer este următorul. Influența politică. Ați vorbit de Turcia, ați uh, menționat Turcia ca membru NATO și acesta ar fi uh, un uh, subiect interesant pentru că eu sunt raportare pentru Turcia și ceea ce s-a spus mereu este faptul că PKK-ul uh, trebuie să fie combătut. Și susținem această idee în continuare. PKK-ul s-a amestecat și în Irak. Și ce ar trebui să facem altfel, ce ar trebui să facem noi europenii, astfel încât să sprijinim Turcia. Domnule președinte, pe cacaul, teroriștii, cu siguranță uh, ei uh, se adresează și celelalte părți, părții turce. Și care este soluția către care trebuie să tindem? Acestea sunt întrebările mele. Mulțumesc. Doamna Tain are și ea un minut la dispoziție. Un minut, uh, mi se pare cam puțin. Din păcate însă nu este ziua mea astăzi. Mulțumesc, uh, doamnă Hibașcova, pentru cuvintele dumneavoastră introductive, mai ales și pentru referirea la Siria. În primăvara acestui an am fost în Irak uh, la invitația unui mare atolah și trebuie să spun că acolo există o a, uh, atmosferă de fiecare se luptă împotriva fiecăruia, iar situația este cu adevărat catastrofală. Am două întrebări. Una se referă la Camp Ashraf din informațiile mele și noua tabără um, este la fel, are condiții la fel de proaste ca și cea dinainte, iar um, acum două săptămâni am primit o vizită la Berlin din partea mâinii drepte responsabile a președintelui, uh, care a fost responsabil pentru suspendarea taberei Camp Ashraf. Mi s-a spus că la sfârșitul anului Camp Ashraf ar trebui să fie dizolvată totalmente și, de asemenea, Uh, mi s-a mai spus un lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, situația uh, statelor membre care nu au fost suficient de cooperante în ceea ce privește preluarea propriilor uh, cetățeni. Au fost numite și niște exemple, dorem să confirm acest lucru și de asemenea mi s-a spus că Iranul s-a declarat dispus să își preia proprii oameni 89 de persoane, după informațiile mele, erau căutate de către irachieni și prin Interpol Însă, în final, grupurile sunt toate uh, scindate și se așteaptă, așa cum uh, mi s-a spus, o confirmare a Uniunii Europene și a americanilor referitoare la cum să fie scoși uh, acești oameni din tabără. S-a propus să aibă loc un sondaj la fața locului, astfel încât să ne asigurăm și noi, în calitate de Uniune Europeană, că totul este abordat în mod corespunzător și că mm, cei care se găsesc în tabără uh, sunt de acord, uh, sunt întrebați dacă sunt de acord să se întoarcă în țările lor de baștină. Din punctul nostru de vedere, aceasta este o abordare potrivită. Doamna președinte, o întrerupe spunându-i că timpul a expirat. Mulțumesc, voi încerca să fiu subțintă. În primul rând, uh, permiteți-mi să fiu cât să, să vă mulțumesc în, din partea grupului verzilor. Cred că Prezentarea dumneavoastră a fost foarte bună și le ați prezentat miza uh, care uh, este aici în joc, nu numai în Irak, ci și în toată regiunea. Ne-ați prezentat cât de îngrozitoare este situația și apreciez modul în care uh, ne-ați vorbit despre uh, situația de acolo. Vreau să fac un comentariu și am și o întrebare. Comentariul este următorul. Nu, voi începe cu întrebarea. Care este rolul uh, Arabiei Saudite în regiune? Pentru că credeți că este mai, o, o parte a problemei sau mai degrabă o parte a soluției. Pentru că din ceea ce auzim din partea multor țări din regiune, Arabia Saudită este implicată puternic în finanțarea islamiștilor din multe țări. Um, și noi credem că asta nu este partea soluției. De asemenea, observăm un oarecare criticism și anume că Uniunea Europeană nu este suficient de strictă și de critică referitor la Arabia Saudită în privința acestui aspect, așa cum ar trebui să fie. Cum apreciați acest lucru? Iar comentariul meu este următorul. Doresc să vă mulțumesc pentru comentariile și informațiile referitoare la Camp Ashraf și um, referitor la solicitarea statelor membre de a-și uh, solicitarea către statele membre de a-și prelua uh, proprii cetățeni. Aici uh, există deputați care se referă la Camp Ashraf ca fiind cea mai importantă problemă din Irak și care uh, spun că persoanele care se găsesc într-o stare foarte... Uh, spun că persoanele de acolo se găsesc într-o stare foarte proastă. Apreciez informațiile referitoare la lipsa de electricitate și sper că putem să uh, ne mobilizăm astfel încât să creăm un echilibru și să nu mai există atât de multe probleme acolo. Mulțumesc și mult succes! Oh, okay, I try. <laughs> um, uh, Camp Ashraf, uh, tabăra Ashraf. E adevărat că tabăra Huria nu oferă condiții mult mai bune decât cele de la Ashraf, dar din punct de vedere tehnic putem să spunem că există câte cât o îmbunătățire. Iată o declarație pe care pot să o fac. Da, nu avem piscină. Și să nu uităm faptul că e vorba de o finanțare UE. Și acolo 64 de persoane de la um, Consiliul ONU pentru Refugiați um, conduc interviuri zi de zi. În general, un interviu durează o zi sau chiar două. Și aceste persoane practic și-au inventat CV-urile, deci uneori durează două zile ca să-ți dai seama uh, care este numele, identitatea lor adevărată, profesia lor adevărată și care este cu adevărat CV-ul persoanei. Iată o altă constatare, un alt adevăr. Noi îi, pre, îi plătim pe acești uh, pe aceste persoane de la ONU ca să conducă aceste interviuri și ca să facă aceste rapoarte de monitorizare. Eu pot să vă trimit aceste rapoarte ca să puteți să le citiți. Domnul Martin Kobler, din partea Germaniei, face o treabă excelentă, dar este acuzat că este fascist sau nazist, chiar, precum, chiar și în ziare precum Washington Post. Și mi se pare un scandal să uh, um, acuzăm pe reprezentantul uh, Uniunii Europene de fascism. Există mai multe zeci de mii de persoane care trebuie intervievate atunci când uh, um, fac cerere pentru a putea să se întoarcă în țara lor de origine. Și acest lucru este valabil și pentru state precum uh, Spania sau Italia. Există rezidenți și din aceste state. Iată lucruri concrete pe care le putem face acolo. E adevărat că wahabiții sunt sprijiniți de către um, Arabia Saudită, apoi există și tot ceea ce se întâmplă în Siria și apoi influența Turciei și influența islamiștilor turci în Siria. Are loc acum această islamizare în Siria și la un nivel mult mai ridicat decât în Arabia Saudită. Și în Irak, Iranul uh, este capul răutăților. Deci, practic, uh, în legătură cu Arabia Saudită trebuie să vorbim de Egipt, dar trebuie să fim atenți și atunci când vorbim despre Pakistan. Să fiți vigilenți la ce anume finanțează Arabia Saudită în Pakistan. Dar Serviciul European de Acțiune Externă este perfect conștient de acest lucru. Banii. Uniunea Europeană a plătit mai mult de un miliard de euro Irakului. Sunt bani care au finanțat operațiunile ONU și uh, membrii familiilor uh, aceștor trimiși ai ONU în măsură de 60%. Acești bani sunt primiți de către acești trimiși ai ONU. Mai mult de 50 de persoane care sunt active de la diferite agenții ONU în Irak sunt plătiți cu bani europeni. Dar nu există niciun, nicăieri drapelul Uniunii Europene. Eu sunt responsabilă pentru uh, 389 de milioane de euro pentru diferite proiecte. Am doi agenți locali și uh, câțiva agenți contractuali care se ocupă de monitorizare și control și pentru că nu am o echipă de securitate nu pot să părăsesc Bagdadul. Deci cum pot să controlez aceste 400 de milioane de euro care ajung în Irak? Irakul nu are nevoie de bani. Irakul are un surplus bugetar de 50 de miliarde de dolari anual. 50 de miliarde, dar ei nu știu cum să-și cheltuie banii. Nu știu cum să redacteze un contract. Nu știu cum să-și onoreze contractele. Niciodată n-au avut uh, licitații. Ei nu au nevoie de banii noștri. Ei au nevoie de uh, asistență pe plan tehnic, de experții noștri care să stea uh, lângă ministrii lor, lângă ministrul pentru petrol, pentru infrastructurile petroliere, să-l ajute să scrie contractul care apoi să fie onorat de companiile occidentale. Aceasta este problema. Nu au nicio capacitate, nu au personal calificat. Această țară a suferit de pe urma acestui regim de mai bine de 35 de ani și a suferit din cauza masacrelor. Deci au nevoie de consiliere tehnică, nu de bani. În sfârșit, statul de drept, corupția, persoanele care dispar. Da, în Irak există în continuare o situație de criză și amenințare cu terorismul și vreau să vă spun, aveți amabilitatea să grăbiți ratificarea cu uh, parteneriatului de asociere pentru că prima pentru că prima clauză din acest parteneriat este tocmai finanțarea luptei împotriva terorismului. Noi, uh, experții noștri, pot să permită o mai bună tratare și a deținuților. Deja o fac la fața locului, dar din păcate, statele membre pe care le reprezent, din care veniți dumneavoastră, uh, tocmai au hotărât că mandatul acestor persoane ar trebui să se încheie în 2013. O misiune care a costat sute de milioane de euro, care abia a început să funcționeze și iată că doriți deja să o întrerupeți. Păi atunci statul de drept chiar uh, așa va fi. Ei habar n-au ce înseamnă statul de drept, pentru că americanii nu au aplicat nimic în acest sens. Vă rog frumos, sprijiniți-ne angajamentele, sprijiniți misiunile care deja au demarat și mai ales sprijiniți ratificarea uh, parteneriatului de uh, asociere și cooperare. Vă mulțumim, uh, doamnă ambasador, vă urăm mult succes în munca dumneavoastră și cu siguranță vă vom mai invita, invita și în viitor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem un sfert de oră întârziere. Avem acum schimbul de opinii